Uh, subliniez faptul că vom uh, avea o comunicare la mijlocul uh, lunii octombrie, iar raportul dumneavoastră, domnule Gheorenț, va fi foarte util. Mulțumesc, spune președintele, mulțumim și domnului raportor, domnului Gheorenț. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Sosa Wagners, care se referă la prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post-2020. Domnule Sosa Wagner, aveți uh, cuvântul. În primul lugar, quiero agradecer... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună de care au dat dovadă atunci când uh, ne-am ocupat de acest raport. Aș dori de asemenea să mulțumesc și celorlalți membri ai Comisiei în urmă cu 60 de ani s-a creat uh, comunitatea europeană pentru cărbune și energie și ce cale mai bună să comemorăm, să aniversăm această ocazie decât să vorbim despre infrastructura în domeniul energetic. Astăzi ne-am stabilit niște obiective foarte clare pentru uh, politica noastră, o uh, piață comună europeană care să promoveze energii regenerabile ca parte a uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Avem nevoie de asemenea și de o diversificare a ofertelor. În tratatul de la Lisabona avem un titlu care este dedicat energiei, titlul 21, acolo unde sunt uh, înscrise și aceste angajamente foarte clar. Pe lângă asta promovăm și interconectarea uh, rețelelor energetice. Raportul pe care l-am făcut noi încearcă să îmi vorbească despre infrastructura pentru energie și să o actualizeze, pentru că există multe cazuri în care această tehnologie este depășită și nu este foarte bine coordonată. Am văzut uh, o dezvoltare a energiei eoliene, avem un potențial uriaș pentru energiile regenerabile în sudul Europei și în nordul Africii. Avem, de asemenea, Uh, probleme legate de stocarea uh, electricității și de vehiculele electrice. Deci mai avem foarte multe probleme care trebuie să fie rezolvate și nu este posibil să ne confruntăm cu toate aceste probleme dacă nu avem o rețea nouă, un nou sistem în Europa care să uh, facă legătura atât între statele europene cât și între Uniunea Europeană și alte țări. Trebuie să fim ambițioși și să mergem mai departe, să creăm infrastructurile necesare. Este important să selectăm proiecte care sunt de interes european trebuie să um, ne ocupăm de problema insulelor energetice. Trebuie să ne asigurăm că proiectele sunt implementate în termene rezonabile și că putem face față problemelor dificile legate de autorizare, licențiere și așa mai departe. Deci statele membre trebuie să se asigure că finanțarea poate promova uh, Uh, fondurile private, încurajează fondurile private să fie investite astfel încât să nu mai fie nevoie de atât de mulți bani publici. Trebuie să ne gândim la niște rețele inteligente de energie, ca fiind un element cheie pentru sistemele energetice ale viitorului. Dar, de asemenea, reducerea cererii este la fel de importantă, pentru că asta înseamnă că putem reduce și numărul de importuri de energie. Una din îngrijorările noastre maxime în acest raport a fost uh, acordarea de licențe și de autorizații atunci când vorbim despre proiecte în sine. Acest lucru trebuie să fie analizat pentru că oamenii se vor opune proiectelor care implică construcția de uh, turnuri în propria lor curte. Deci trebuie să avem un sistem în Europa care să permită oamenilor să rezolve aceste conflicte într-un uh, uh, timp rezonabil. Este un plan foarte ambițios. Vrem să mergem mai departe cu proiecte de pe urma cărora să beneficieze toată lumea. Secretariatul solicită un uh, cadru de reglementare. Până acum, politica energetică în Uniunea Europeană, în cadrul uh, uh, granițelor UE și în afara lor, a, nu a avut o calitate europeană. Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, trebuie să aibă credibilitate și trebuie să garanteze energie pentru sine însăși. Pentru că această fragilitate, această slăbiciune ne ține pe loc și ne împiedică să creăm o Europa puternică. În acest an aniversar trebuie să rezolvăm această problemă a energiei. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, văd că există câteva solicitări de intervenție. În primul rând îi dau cuvântul domnului Challenge. Paldies, priekšsēdētāji! Mulțumesc, domnule președinte! Cu toții facem alegeri. Facem o alegere când cumpărăm săpun, șampon, uh, televizor, putem să alegem operatorul de telefonie mobilă și noi, consumatorii, putem să alegem uh, cel mai bun raport calitate-preț, fiindcă ne bucurăm de concurență. Dar uh, la nivel energetic, în Europa nu prea avem de ales. Nu prea avem de ales în ceea ce privește electricitatea și gazele naturale. De ce? Fiindcă nu există infrastructura și interconectivitatea necesară pentru a crea o adevărată piață energetică pentru consumatori. Iar prin acest raport, Parlamentul European a trimis un mesaj clar, și anume faptul că consumatorii europeni merită să uh, poată face alegeri uh, adevărate, nu numai când cumpără săpunuri și șampoane, dar și în momentul în care vine vorba de achiziționarea energiei. Iar uh, noi avem nevoie neapărat de a, posibilitatea de a alege și de prețuri mici. Mulțumesc următorul vorbitor. Mulțumesc, modernizarea și renovarea infrastructurii energetice reprezintă un lucru foarte important în ceea ce privește creșterea durabilă și inteligentă pe care ne dorim prin strategia 2020 și pentru siguranța noastră energetică de care avem nevoie. Uh, este foarte important să se implice toate regiunile în această provocare. Iată de ce stimulentele prevăzute în sistemele de reglementare trebuie să fie îmbunătățite, mai ales în ceea ce privește proiectele uh, de risc și proiectele inovatoare cum ar fi uh, cele din insulele Azore în ceea ce privește regenerabilele. Regiunile trebuie să fie implicate și în ceea ce privește concesionarea și realizarea proiectelor, în ceea ce privește stabilirea priorităților și în ceea ce privește executarea proiectelor, dat fiind că se dorește garantarea unor mai bune rezultate și siguranța economică. Contextul economic uh, necesită o Um, abordare inovatoare care să țină cont de regenerabile pentru a se ține cont de toate aspectele de mediu, economice și sociale și nu trebuie să fie pierdute din vedere efectele pe termen mediu și lung pentru a oferi tuturor cetățenilor europeni surse de energie uh, sigure, de durată și la prețuri mici. Mulțumesc foarte mult! Domnul Micolaș, cuvântul. Eh, mm, lisabonská zmluva tratatul de la lisabona ne oferă un temei juridic pentru politica energetică a Uniunii Europene ce trebuie să fie utilizată pentru a îmbunătăți interconexiunile și pentru a adapta infrastructură la necesitățile noastre energetice din, din Uniunea Europeană, astfel încât să atingem obiectivele Uniunii uh, Europa 2020. Securitatea energetică poate fi oferită și uh, um, un, aceste obiective uh, trebuie să fie atinse și prin intermediul uh, coeziunii. Coeziunea teritorială oferă noi posibilități de cooperare regională pentru a uh, interconecta surse de energie locale și regionale cu mari rețele naționale. Coordona, coordonarea proiectelor la nivel local, regional și european este uh, condiția de bază pentru a oferi interconexiuni și utilizarea eficientă a fondurilor din fonduri uh, europene și alte surse. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, știm cu toți cât de importantă este dezvoltarea producției de energie și stabilirea unor priorități în ceea ce privește infrastructurile energetice, în cadrul strategiei 2020 sau chiar mai departe de aceasta. Dar, dat fiindcă energia este un domeniu strategic care necesită investiții mari, regiunile și uh, țările cu economii mai slabe se confruntă cu probleme în ceea ce privește ținerea pasul cu, pasului cu aceste inovări. Iată de ce o liberalizare completă în acest domeniu poate să ducă la sporirea inegalităților sociale la mai multe uh, Uh, divergențe la nivel energetic. Iată de ce e nevoie să luăm trei măsuri care, după mine, sunt necesare. E vorba de menținerea politicilor publice în domeniul energiei, uh, care să aibă obiectivul de a asigura accesul tuturor uh, în mod echitabil, să se mențină întreprinderi publice și un sector public puternic care să permită uh, regiunilor și țărilor care se confruntă cu probleme să inoveze și să se dezvolte și să, trebuie să le sprijinim și în al de-al treilea rând trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la energie uh, combătând sărăcia energetică și uh, greutatea accesului la încălzire și la energia electrică pentru uh, milioane de gospodării. Mulțumesc foarte mult. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, raportorul pentru acest raport foarte bun legat de energie și de ceea ce vom face de acum până în 2020. Și el a rostit o frază foarte importantă. A vorbit despre interesele europene și ar fi cazul să începem să ne gândim la interesele europene, nu la interesele globale sau ale statelor membre, ci la interesele europene. Și atunci când vom deveni autosuficienți în uh, termen de energie, vom avea o poziție mai bună în lume și e foarte clar că avem nevoie de o rețea uh, europeană până în uh, 2050. Avem nevoie de uh, energii regenerabile de toate tipurile care trebuie să fie dezvoltate pentru că sunt în competența noastră. Uh, Uh, dacă avem uh, combustibil și avem surse de energie, putem să le dezvoltăm și pe acestea. Dacă avem combustibil fosil, spre exemplu, putem să-i uh, dezvoltăm și pe acestea pentru a crea un simț al Europei. Deci să avem o voce, o Europa și apoi să convertim Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor este domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, Doamna comisar. Parlamentul European a adoptat conceptul acestei infrastructuri energetice în Uniunea Europeană și multe dintre căile aprobate de energie vor fi implementate în, și în perioade după 2020. Dacă ne uităm la această perioadă după 2020, infrastructura energetică uh, poate să aibă mai multe forme care să nu fie chiar uh, cunoscute acum și există solicitări uh, noi legate de rețelele uh, de viitor, pentru că rețelele de astăzi nu pot să distribuie forme noi de energie. Trebuie să avem o nouă abordare pentru energie și tocmai de aceea prioritățile pentru 2020 trebuie să fie evidente, pentru că asta ne va permite să avem o imagine de ansamblu și să o formăm pe baza următorii, uh, următoarei dezvoltări economice a Europei. Și cred că acest concept ar fi de interes pentru noi toți. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei comisar Malmström pentru a afla care sunt prioritățile Comisiei pe această temă. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Comisia salută raportul dumneavoastră de inițiativă cu privire la politica energetică înainte și după 2020, pentru că este un punct foarte important și pe ordinea noastră de zi. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperarea constructivă. Energia este foarte este esențială în Europa. Fără rețele uh, inteligente în Europa nu vom reuși să ne atingem obiectivele pentru, uh, în ceea ce privește schimbările climatice. De aceea, uh, sistemele energetice din Uniunea Europeană vor trebui să fie transformate în mod radical, ceea ce va fi o procedare, o, o provocare, dar în același timp și o oportunitate extraordinară. Infrastructurile energetice vor juca un rol esențial în atingerea obiectivelor noastre de uh, reducere. După cum a confirmat și Consiliul de curând, va fi esențial să asigurăm solidaritatea între statele membre. Trebuie să existe rute uh, alternative de aprovizionare și uh, trebuie ca resursele regenerabile să fie stimulate. Este nevoie să schimbăm modul în care sunt planificate și dezvoltate infrastructurile și rețelele în Uniunea Europeană. De aceea acest raport este atât de actual. În noiembrie anul trecut, Comisia a adoptat o com comunicare uh, cu poziția sa cu privire la acest subiect uh, care include strategiile și nevoile nevoile. Avem nevoie de rețele care să conecteze uh, diferitele tipuri de energie. Avem nevoie de diferite surse de gaze naturale și de construcția coridorului sudicul, sudic. Avem nevoie de conexiuni în uh, Europa de Sud-Vest pentru a îmbunătăți flexibilitatea uh, fluxului de gaz. Trebuie să integrăm piața uh, de gaze naturale din uh, țările baltice în cea europeană pentru a pune capăt insulelor energetice. Și trebuie și în uh, Europa de Sud-Est să consolidăm infrastructurile energetice. Trebuie să trecem de la priorități la proiecte concrete de interes european, la consultări, la acordări de autorizări și construcții de infrastructură la fața locului. De aceea, procedura noastră legislativă proiectul nostru legislativ pentru infrastructură energetice va fi atât de important. Esențial este să putem asigura finanțarea. Se estimează că este nevoie de aproximativ 200 de miliarde de euro în anii următori și banii nu vor veni singuri. Anul trecut, Comisia a adoptat propunerea noastră pentru cadrul financiar multianual. Comisia Uh, dorește să aloce 9,1 miliarde de euro pentru 2014-2020 pentru energiile pentru infrastructurile energetice. Este o recunoaștere a faptului că este nevoie de fonduri europene pentru infrastructuri energetice, pentru atingerea obiectivelor noastre climatice, dar în același timp pentru a asigura Um, aprovizionarea cu energie competitivă pentru toți cetățenii europeni. Comisia salută sprijinul Parlamentului pentru un astfel de fond, cum este ea exprimată în rezoluția noastră pentru cadrul financiar multianual. De asemenea, Comisia salută argumentele menționate în raportul pe care îl discutăm astfel astăzi, inclusiv prioritizarea uh, menționată, acordarea autoriz- uh, autorizărilor și implicarea părților uh, uh, interesate și de asemenea în ceea ce privește finanțarea. Toate aceste aspecte vor fi luate în considerare în procesul de, de, de elaborare a uh, proiectului legislativ uh, pentru um, energie, ce va fi publicat în curând. Um, vă mulțumim pentru și așteptăm cu nerăbdare sprijinul uh, dumneavoastră pentru dezvoltarea unor rețele inteligente pentru 2020 și după. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar, și mulțumim și domnului raportor, domnul Sosa Wagner. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului De Rosa, Serviciile Sociale de Interes General.